Reluăm sesiunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri și documentele aferente v-au fost puse la dispoziție. Sunt observații față de aceste documente? Văd că nu. Procesul verbal se consideră adoptat.